Astfel a început un nou uh, trio la care participă și țara mea, Croația, și sunt ferm convinsă că vom avea o foarte bună colaborare. Am ascultat cu atenție programul dumneavoastră de lucru și uh, sunt convinsă că și tema coeziunii va fi una dificilă în contextul actual. Ați amintit uh, și depășirea decalajelor în Europa și sper că veți avea succes. Și o Europa a securității pe care ați menționat-o este foarte importantă pentru că ne dorim ca atât România cât și Bulgaria, dar și Croația să poată adera la spațiul Schengen în cursul președinției dumneavoastră, pentru că astfel să despară Europa celor două viteze. Printre prioritățile dumneavoastră ați menționat și o Europa puternică care să devină un actor global. Este un lucru extrem de important și ce mă preocupă cel mai mult însă este Europa valorilor comune de care ați spus. Sigur că există diferite teme aici, așa cum au spus și colegii, uh, că există multe nemulțumiri și în România, multe proteste, în cazul dumneavoastră, chiar și statul de drept a fost pus sub semnul întrebării. Ați mai spus că statul de drept ar fi o chestiune care ține de subsidiaritate în Uniunea Europeană și acest lucru nu-l putem accepta. Ați auzit ce spun cetățenii dumneavoastră în stradă? Ați auzit și vreți să-l și puneți în aplicare? Vreți să apărați statul de drept în țara dumneavoastră? Pentru că acest lucru ar fi foarte important. Mulțumesc! Mrs. Prime Minister, dear colleague, Bine ați venit, doamnă prim-ministru, stimată, stimată colegă. Președinția română va fi prima președinție pe care o deține țara dumneavoastră. Însă este ultima înainte de alegerile europene. Va fi, prin urmare, o președinție extrem de importantă. Permiteți-mi să mă concentrez mai ales pe summitul de la Sibiu. El va reprezenta ultima oportunitatea de a proiecta o altfel de Europa pentru toți cetățenii din toată Europa, înainte de alegerile europene. Permiteți-mi să vă spun care sunt așteptările și dorințele noastre și ce fel de Europa dorim să proiectăm prin summitul de la Sibiu. Considerim, considerăm că ați uh, stabilit prioritățile corecte pentru a uni europenii și coeziunea este, fără îndoială, cuvântul cheie, așa cum ați spus, economică, socială și politică, coeziunea este o prioritate centrală. Aceste cuvinte se pot transforma în ceva foarte concret. În primul rând, pilonul social, care poate deveni lege, drept european și poate deveni instrumente financiare europene puternice. În al doilea rând, un preacord privind bugetul multianual, cu coeziunea ca prioritate centrală. Nu doar pentru statele membre, dar și pentru zona euro. Și o a treia chestiune foarte importantă. Contează Europa pe o graniță europeană? și va fi România inclusă în final în zona, în spațiul Schengen? A patra chestiune o reprezintă un parteneriat mai bun cu uh, vecinii noștri și uh, cu cei de la Est, un parteneriat uh, care este important pentru dumneavoastră. Astfel va fi mai ușor să gestionăm așa cum trebuie migrația și în final, cu o astfel de Europa vom avea unitate indiferent de ce se întâmplă cu Brexitului. Aveți această oportunitate și această sarcină uh, istorică. Domnul Deva, un minut. European... Domnule președinte, președinția română este în mâini sigure pentru procesul Brexitului. Aș dori să ajute premierul român, premierul britanic în acest proces. Acum doi ani mi s-a părut Brexitul ceva foarte simplu, dar astăzi este un subiect fierbinte și cu siguranță nu e nimic ușor pentru premierul nostru Tereza May, care, cu destul de mult curaj, a reușit să uh, macine acest bolovan pe care îl are în față și va trebui totuși să mai vadă ce se întâmplă în această seară. Însă, doamna prim-ministru nu uh, dorește să compromită totul uh, pentru o decizie, nu dorește nici să schimbe opinia la mijlocul parcursului, ci dorește să obțină cei mai buni pentru Marea Britanie, pentru Regatul Unit. Dumnea ei este um, între Ciocan și Nicovală și dorește să găsească ce este mai bun pentru ca să reușească să aibă succes în această problemă. Mulțumesc, domnul Iutaslovski. Un minut chcę życzyć pani premier jak najbardziej efektywnej prezydencji. domnule președinte dragi colegi vreau să urez româniei o președinție foarte eficientă. Vă invit să vorbiți mai ales despre programul acestei președinții. Sunt foarte multe lucruri de făcut, trebuie să negociem bugetul, noua formă a politicii migratorii a Uniunii Europene. Sunt multe acțiuni prevăzute în uh, programul președinției, politica de coeziune reprezintă o prioritate la care țin foarte mult și sunt sigur că România va aduce o anumită sensibilitate geopolitică, uh, o sensibilitate față de tot ce se petrece în estul continentului nostru și în relațiile noastre cu Rusia. Desigur, valorile principale sunt respectarea statului de drept, uh, sunt chestiuni foarte importante, dar cred, dragi colegi, că trebuie să urăm României să poată să depășească obstacolele. C'è una domanda per lei, l'accetta?

Doi Nicolai, cu numele Nicolai. Care dintre noi avea cuvântul? Dumneavoastră ați cerut cuvântul prin cartonaș albastru, prin procedura cartonașului albastru. Vreați să puneți o întrebare oratorului care vorbea înaintea dumneavoastră. Dacă nu aveți uh, întrebare de pus, nu, nu, eu nu vroiam să pun o întrebare, vroiam să vorbesc. Bine, atunci e după aceea rândul dumneavoastră. Mulțumesc. Că Domnul Höckmark are cuvântul 1 minut și 30 acum. Domnule președinte, doamnă prim-ministru, cred că este fantastic că acum România deține președinția Uniunii Europene. Este un semn care arată cum a evoluat Europa noastră. Dar trebuie să faceți fantastic acest lucru. Și aș vrea să vă spun că dumneavoastră și guvernul dumneavoastră trebuie să combateți corupția așa cum trebuie să o facă orice alt guvern. Amnistierea politicienilor corupți pentru că susțineți că sunt supraaglomerate închisorile nu este un demers acceptabil în Uniunea Europeană să vă luptați cu cei care luptă împotriva corupției nu este acceptabil. Decriminalizarea corupției, amnistierea corupților pentru a vă proteja proprii oameni nu este acceptabil. Am auzit că Udo Bullman, liderul grupului socialist, v-a apărat. Eu trebuie să spun că a fost rușinos pentru grupul socialiștilor s-a autodevalorizat. Trebuie să preluați răspunderea pentru a proteja România, pentru că noi credem că este fantastic că dețineți președinția. Nu o distrugeți, uh, aveți o răspundere, asumați-vă. Onorevole Hökmark, c'è una carta blu per lei. Domnule Hökmark, un cartonaș albastru din partea domnului Frunzulică pentru dumneavoastră. acceptați? Da. Vă rog, întrebarea.

Stimate coleg, eu cred că colegul meu nu a înțeles despre ce am vorbit eu în intervenția mea. Eu vorbeam despre problemele corupției în România, așa cum au fost ele arătate de Comisia de la Veneția, Transparency International și alte organizații. Și despre planurile um, despre planurile pe care le are România, despre interviul pe care l-a dat tocmai ministrul uh, de externe care este aici la BBC. E, dumneavoastră vorbiți despre altceva. Eu, pe mine nu mă supără ceea ce a spus uh, dumneavoastră. Eu cred că mai degrabă dumneavoastră și socialiștii de aici ar trebui să fiți la fel de stricți cu România cum noi trebuie să fim cu Ungaria și Polonia, pentru că abuzul de putere este întotdeauna un abuz de putere și dumneavoastră și noi trebuie să le combatem. Mulțumesc! Mulțumesc, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Stimată doamnă prim-ministru, la începutul președinției dumneavoastră, aveți toată atenția noastră. Însă cred că veți uh, da dovadă că puteți avea succes în uh, cursul președinției Mă bucură uh, prioritizarea Balcanilor Occidentali. Um, avem nevoie de progrese aici, de aceea aș dori să-i felicit pe colegii din Parlamentul Macedonian. Sper de asemenea că și Grecia va da un vot pozitiv în chestiunea numelui. Sper că vor uh, da dovadă de înțelepciune în soluționarea acestui conflict. Aș dori să solicit liderilor și președinției să fie foarte fermi în încercările unora de a distruge instituțiile noastre. Avem nevoie de o Europa care să fie uh, socială, stabilă, care să denuiască în pace. Sper că veți conduce bine Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnule președinte mora postići održivi dogovor oko višegodišnjeg financijskog okvira. Dumneavoastră preluați președinția Consiliului Uniunii Europene într-o perioadă dificilă în care trebuie să ne punem de acord pe cadrul financiar multianual și în care vom fi părăsiți de un membru al Uniunii. Împreună cu alegerile europene, toate aceste evenimente vor determina viitorul Uniunii Europene. Sper ca problemele interne ale României să nu afecteze programul interesant și bun al președinției române. Vom discuta despre harta politică a Uniunii Europene, despre finanțe, despre migrație, toate aceste dosare nu mai pot aștepta, dar și despre poziția Uniunii Europene în lume. Eu zic că este important și foarte bine că președinția română dorește să abordeze toate aceste teme. E important să vorbim și despre securitate. Europa

cum se face că nimeni nu a vorbit despre uh, una dintre cele mai mari încălcări ale drepturilor omului din Europa, care se petrece în România, tratamentul cetățenilor romi. Sunteți din România. Uh, aș vrea să vă întreb, uh, s-au îmbunătățit lucrurile, s-a îmbunătățit situația romilor sau suntem prea politicoși pentru a aduce în discuție subiecte dificile?

Domnul Weidenholzer, Iosef, te rog un minut. Mulțumesc, doamnă premier. În fiecare an se schimbă președinția la Consiliul UE. Este o rutină, cel puțin la nivel european. Preluarea președinției de către România însă deviază de la această schemă. În primul rând pentru că vin alegerile pentru Parlamentul European și deci se află sub o presiune de timp și, pe de alta, pentru că uh, această președinție va pune România în lumina reflectoarelor. România este încă supravegheată prin MCV. Comisia a constatat uh, acum puține săptămâni că lucrurile s-au oprit și s-a uh, adoptat și o rezoluție în Parlamentul European cu privire la ceea ce se întâmplă în domeniul statului de drept. Așadar, România se va afla, după cum spuneam, în centrul atenției în următoarele șase luni, ceea ce însă este și o șansă. România poate să arate că este capabilă să-și gestioneze problemele interne fără să afecteze și președinția și suntem convinși că România, la nivel european, va putea să ducă lucrurile înainte și vrem să vă susținem cu drag în aceste încercări. Mulțumesc, uh, Iosef Iurec. Aveți, domnul Iurec, aveți cuvântul un minut. Zacne corzystać z przysługującej minuty. Chcę zwrócić uwagę, że... Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de a începe discursul meu de un minut, vreau să vă spun că după intervenția uh, domnului Bulman uh, am încercat să iau cuvântul în legătură cu procedura, prezida atunci domnul Tajani. Era vorba de articolul 11 al regulamentului interior care ne obligă să ne respectăm unii pe alții și să ne abținem uh, de la defăimare. Ce a spus domnul Bulman, care a vorbit uh, despre o țară membra Uniunii Europene și despre un guvern pe care l-a calificat drept fascist, reprezintă o, uh, un semn de lipsă de respect față de acest parlament și față de cel mai mare grup politic din acest Parlament. Grupul politic al domnului Tajani este inacceptabil așa ceva și cred că Parlamentul, că președintele ar trebui să reacționeze imediat. În primul rând. În al doilea rând, nu există niciun fel de temei juridic pentru a nu da cuvântul unei persoane care a cerut să intervină pe procedură. Domnul Bulman nu este singurul care face astfel de comentarii. Aș vrea, domnule președinte, să-i împărtășiți domnului uh, Tajani uh, că este situația aceasta inacceptabilă, referitoare la intervenția domnului Bulman, lipsa de reacție din partea președintelui și faptul că nu mi s-a acordat dreptul de a lua cuvântul și acum îmi încep intervenția de un minut, domnule președinte. Era vorba doar de o chestiune formală. Interven... Mm, în niciun caz, îmi cer scuze. Ați intervenit uh, pe o problemă uh, referindu-vă la președintele Tajani, care era în sală și care cunoaște foarte bine situația. Am să-i transmit, dar acesta a fost sensul intervenției dumneavoastră. Domnul Andrieu, acum. Madame la première ministre, Mulțumesc, domnule președinte, domnule prim-ministru. Uh, uh, Viorica, bine ai revenit în fosta ta acasă. Mă voi exprima în legătură cu CFM-ul. După cum știți, poziția Parlamentului uh, asupra acestui subiect este clară. Proiectul european are nevoie de un nivel de cheltuieli ambițioase pentru punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabile, începând cu combaterea schimbărilor climatice și cu combaterea inegalităților sociale și teritoriale. Pentru crește cresc extremele, viitorul politic european trece prin printr-o tranziție către noile modele de dezvoltare economică. Consiliul trebuie să conștientizeze că e că este nevoie de resurse și că dacă nu se vor, uh, dacă nu se vor acorda, Parlamentul nu va da avizul uh, conform pentru cheltuieli. Acum resursele sunt aproape nule. Am înțeles că în mai doriți să definiți uh, liniile mari ale unui posibil acord ale viitorului CFM. Ce înțelegeți prin linii mari, pe de o parte? Ne puteți explica și cum veți ține cont de părerea Parlamentului în legătură cu acest subiect? Mulțumesc. Prego, Mercedes, un minut. Eh, Stimate domnule președinte, doamnă prim-ministru, felicitări și mult succes pentru președinție și felicitări pentru cele patru priorități tematice pe care le-ați indicat. Eu aș dori să vorbesc despre convergența teritorială. Eu cred că nicio regiune nu trebuie să fie lăsată în urmă. Și tocmai pentru că eu chiar cred acest lucru, Așa cum am mai spus-o aici uh, la Parlamentul European, este nevoie de o agendă pentru teritoriile care sunt în urmă, zonele rurale, zonele periferice, zonele montane. Așa cum știți, există o agendă pentru zonele urbane, e nevoie și pentru restul teritoriilor, pentru restul zonelor, o agendă. Vreau să știu dacă poate prin uh, intermediul unei inițiative pe care poate să o lansăm noi, veți putea primi anumite sugestii pentru a putea face progres în această agendă. Eu cred că ar fi foarte important pentru președinția dumneavoastră. România are astfel de zone periferice, rurale, montane și ar fi foarte important să progresăm.

o europă globală și o europă a valorilor este un lucru care pentru românia va rămâne în istorie și acest lucru va fi în continuare memorat și va fi ținut uh, uh, ca fiind cel mai important pas politic pe care l a avut românia și pe care l au românii în uniunea europeană. mulțumesc domnule președinte. succes doamnă prim ministru! vă mulțumesc domnule nica. acum toia un minut. Stimate domnule președinte, o salut uh, pe doamna președinte a Consiliului în exercițiu, care este fosta noastră colegă în Parlamentul European, în grupul nostru. Aș dori să subliniez câteva aspecte, pentru că multe uh, chestiuni au fost deja menționate de către colegii de la grupul meu și sunt de acord cu ceea ce au spus ei. Aș dori să revin asupra două aspecte. Pilonul social care este unul din uh, cele, cei patru piloni pe care președinția română i-a prezentat ca și prioritari. E foarte important ca aici să capacităm Europa, să avem o Europa puternică în această fază critică pentru toate țările, pentru multe țări cel puțin atenția pe aspectele sociale pe care, le, pe care o merită cetățenii noștri trebuie să fie acordată, Europa trebuie să se apropie mai mult de nevoile lor, de mm, ocupare, de uh, ajutorul pentru copii și așa mai departe. Alt aspect important este industria. O Europa care crește este și o Europa care poate să fie mai aproape de necesitățile oamenilor. De aceea este foarte important, mă gândesc aici la programele Orizont 2020 sau altele care ar putea să ajute pentru ca să tragem concluziile care trebuie. Mulțumesc, domnul Danti, un minut. Nicola, te rog. Mulțumesc, domnule președinte, stimată doamnă prim-ministru, bine ați revenit în Parlamentul European. Iminența alegerilor europarlamentare lasă puțin timp președinției României să finalizeze mandatele legislative împreună cu Parlamentul European. M-aș referi la o temă importantă, cea a pieței unice, care este recunoscută de toată lumea ca unul dintre succesele integrării europene, dar care mai are încă multe puncte slabe, deși și există preocupări care au alimentat și antieuropeismul în ultimii ani. Eu cred că Trebuie să mergem în direcția finalizării pieței unice, definind un cadru clar în acest sens, în special și în ceea ce privește transformările digitale. Și, în fine, aș dori să mă opresc la o temă, cea a regulamentului în ceea ce privește supravegherea piețelor și sper că împreună cu președinția română vom putea finaliza negocierile în următoarele săptămâni. Eu cred că este necesar să îi asigurăm eh, cetățenii europeni că produsele care se află în circulație sunt sigure și conform legii, în special cele vândute online. Avem nevoie de acest lucru pentru a proteja mai bine consumatorii europeni și pentru a garanta competitivitatea întreprinderilor noastre.

Domnul Maria are cuvântul un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să vorbesc despre problema migrației. Pentru că am o senzație deja vu. Consiliul nu uh, va fi la înălțime, țările continuă uh, ca înainte, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic și nu dorește nimeni să modifice regulamentul Dublin 3. Grecia și Italia au devenit țarcuri în care se țin uh, imigranții ilegali. Migranții vin acum pe granițele terestre, prin Turcia, pentru că bărcile se scufundă. În sfârșit, uh,

Mulțumesc, domnule președinte, domnule prim-ministru, mă bucur foarte mult să vă revăd aici. În 2018 uh, erați încă deputat european și ați venit împreună cu domnul Pirinski din Bulgaria și cu doamna Grapini, tot din România, la o conferință organizată de mine pentru a încerca să găsim căi de cooperare în Balcani. Cred că veți uh, continua în aceeași direcție. Ne îngrijorează totuși să auzim că România este un exemplu uh, Uh, nu foarte bun în ceea ce privește relațiile de muncă, drepturile sociale și uh, asistența socială și drepturile uh, lucrătorilor. Ați lucrat cu noi patru ani și cunoașteți prea bine prioritățile Parlamentului European, pilonul social, drepturile omului, revizuirea unui sistem european pentru azil. Acestea ar trebui să fie și prioritățile dumneavoastră. Vă doresc mult succes! Iaroca. Mulțumesc, Onorată doamnă prim-ministru, vă dorim uh, numai bine pentru președinție, vă mulțumim pentru că ați uh, prezentat prioritățile dumneavoastră. Pentru noi este importantă coeziunea la care v-ați referit, nu doar uh, în ceea ce privește diferențele economice între popoare, ci și accesul la drepturi ca cetățeni europeni. Această uh, coeziune socială și regională este foarte importantă și uh, așteptăm de la dumneavoastră să luați măsuri în acest sens, pentru că pe această temă aveți experiență. Um, Știu că Um, încercați să schimbați situația acestui stat um, care este unul dintre cele mai sărace din Uniunea Europeană. Eu înțeleg uh, ce a spus domnul Marinescu și sunt de acord cu dumnealui. Cred că trebuie să revizităm dosarul oamenilor săraci. Cred că președinția dumneavoastră trebuie să transmită un mesaj Europei că 120 de Uh, mii de oameni săraci care trăiesc în Europa trebuie să aibă o situație mai bună în următorii uh, ani și cred că președinția dumneavoastră trebuie să promoveze foarte puternic acest dosar. Mult succes! Joana, prego un minut.

domnule Ruonen, românia deține pentru prima Ruonen, președinția minut, vă rog. Bullman, Mr. Bullman, suspension of a station. Kiitos puhemies. Domnule președinte, România deține Consiliului sunt multe dosare importante pe masă, sper să facem progrese în următoarele câteva luni. Vreau să mă refer la directiva privind protecția denunțătorilor, avertizorilor de integritate. Ei sunt foarte importanți, indiferent dacă sunt în sectorul public sau privat, ei trebuie să poată avea încrederea că nu vor exista represalii dacă raportează infracțiuni. Ei dacă nu au certitudinea că vor fi protejați, nu vor uh, raporta uh, ilegalități și le vor continua ani de, de zile. Um, serviciile juridice ale Parlamentului nu au găsit nicio problemă cu temeiul directivei, uh, însă și sperăm să nu se blocheze la Consiliu această directivă Sperăm că președinția română va face tot posibilul pentru a promova un rezultat pozitiv al negocierilor, astfel încât avertizorii să uh, aibă protecție minimă la nivel european. Mulțumesc! Tabardel, pre-

La parola ora. Mulțumesc. Acum, în numele Comisiei, are cuvântul domnul Ansip. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte, onorată doamnă prim-ministru, onorați deputați europeni. Doresc să vă mulțumesc tuturor pentru această dezbatere foarte intensă. După cum știți, în timpul președinției României se va petrece Brexitul, vor avea loc alegeri pentru Parlamentul European și vor continua negocierile privind cadrul financiar multianual. În același timp trebuie să încheiem în negocierile legate de 242 de propuneri diferite. Vom uh, facem uh, o treabă bună împreună, așa cum a spus uh, președintele Claus Iohannis săptămâna trecută la București. În timpul vizitei Colegiului Comisarilor la București, am înțeles foarte clar că miniștrii români iau în serios aceste cuvinte. Aștept cu interes să avem o cooperare fructuoasă între Parlamentul European Comisia Europeană și Guvernul Român pe durata președinției române. Vă doresc mult succes în această președinție română a Consiliului European și vă mulțumesc! Ora al prim ministru